Der Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ședința plenară este reluată și procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Dacă există vreo observație de făcut, dacă nu este cazul, procesul verbal Ba nu, am văzut că cineva dorește să ia cuvântul. Dacă există o remarcă sau o obiecție, nu, atunci uh, procesul verbal se consideră ca fiind adoptat. Uh, acum urmează discuția privind uh, cazul de respectare a drepturilor omului, democrația și cazul soldatului Gilad Shalit. Dau cuvântul autorului, domnul Belder, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. La orele 8 în această dimineață am accesat pagina, uh, site-ul web al uh, lui Gilad Shalit, de aici, din Parlament, am accesat acest site și un fapt mi-a atras imediat atenția și anume 3055 uh, de zile au trecut de când el este despărțit de familia sa. Pe aceeași pagină am găsit un text din, din cartea lui Ieremia, profetului Ieremia din Biblie, în care se spune, Domnul a spus, uh, pentru că vii voștri trebuie să ajungă în în țara sfântă. Uh, și atunci uh, trebuie să, uh, să ai încredere în Dumnezeul Israelului și în eliberarea copiilor tăi. Domnilor și domnilor, astăzi avem pe ordinea de zi o discuție privind cazul Gilad Shalit. Ieri, tatăl acestuia a afirmat că eliberarea lui Gilad Shalit trebuie să fie nu doar cauza familiei sale, ci și cauza noastră. După dezbaterea de astăzi, uh, eu cred că vom fi lansat semnale foarte clare, inclusiv în direcția uh, înalte reprezentante pentru afaceri externe a Uniunii Europene. Ieri m-am adresat personal doamnei Ashton, solicitându-i să-și uh, reamintească faptul că cauza lui Gilad Shalit este o cauză a noastră comună, o cauză europeană. Dragi colegi, uh, mă bazez pe dumneavoastră, haideți să încercăm să intervenim pentru a calma situația în Orientul Mijlociu și împreună cu domnul Shalit și cu întreaga sa familie, haideți să proclamăm necesitatea eliberării lui Gilad Shalit. Pentru că Domnul va elibera Uh, prizonierii și acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc și acum are cuvântul. Monsieur le commissaire. Doamna Ries, două minute. Quand il a été kidnappé dans une... Când a fost răpit într-un atac al Hamas aproape de Gaza, nu în Gaza, ci în Israel, la Kibbutz, unde a fost staționată unitatea. Deci, vreau să spun că de aproape patru ani acest tânăr trăiește într-o temniță, fără avocați, fără medic, fără poștă, fără proces, fără convenție de la Geneva nimic. Îl numesc soldatul Shalit, însă el își uh, făcea serviciul militar uh, ca orice uh, tânăr din țara sa, un tânăr timid ca și tatăl său, pe care îl avem plăcerea să-l primim astăzi în hemiciclu, un tânăr care îi plăcea fotbalul și care ar dori să revină la viața civilă dacă n-ar trăi de patru ani într-o gaură ruptă de familie și de lume. Domnule comisar, în această după-amiază nu vă voi vorbi despre politică, nu despre tractații, despre schimb de prizonieri, despre Orientul apropiat. Parlamentul uh, nostru vă cere să ajutați un tânăr să se întoarcă acasă, un tânăr israelian, un tânăr francez, un tânăr <coughs> european. Este motivul pentru care i-am scris astăzi lui Lady Ashton împreună cu colegii mei în această rezoluție șase grupuri politice, printre care Daniel Combendi și așa mai departe, doamna Isaia, cerem așadar ca doamna Ashton, care se va întoarce în Gaza în miercurea vi viitoare, să ceară ferm eliberarea domnului Shalit. Are mandatul nostru prin rezoluția noastră de joi E vorba de greutatea 500 de milioane de uh, cetățeni europeni pe care îi reprezentăm astăzi aici. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Darosa un minut și jumătate. Uh, thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă bucură faptul că vom emite această rezoluție care solicită eliberarea lui Gilad Shalit, capturat în 2006 de aripa militară Hamas. Sunt de acord cu lui Gilad care cerea ca în cazul fiului său să fie considerat ca o problemă uh, umanitară și nu cu caracter politic. Noi trebuie totdeauna să ne gândim la suferințele familiilor israeliene și palestiniene în urma conflictelor din zonă. Convenția de la Geneva trebuie respectată de toate părțile și este inacceptabil ca Gilad Shalit să nu se bucure de drepturile oricărui prizonier de război Familia sa nu dispune de nicio informație de starea sănătății sale, atât fizice cât și mentale. În același timp trebuie să ne gândim și la cei, uh, și la 7200 de prizonieri palestinieni din închisorile uh, israeliene dintre care 44 sunt minori și 33 sunt membri ai Consiliului Legislativ uh, Palestinian care sunt reținuți ca o uh, răzbunare pentru captura lui Gilad Shalit. Trebuie să respecte dreptul internațional și eu voi participa în Iordania la adunarea parlamentară Euromed și am rugat-o pe doamna Ashton ca în vizita sa în regiune să facă presiuni pentru eliberarea lui Gilad Shalit și a copilii, copiilor uh, palestinieni uh, pentru că aceștia să se poată întoarce, reîntoarce în sânul familiilor lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule De Rosa. Următorul are cuvântul domnul Tanăc pentru un minut. Domnule președinte, sergentul Gilad Shalit a fost uh, ținut deja prizonier de trei ani de către Hamas Hamas spune că uh, e, că respectă Convenția de la Geneva și că el este un prizonier de război, însă a fost răpit ilegal. Indiferent de legislația internațională, a fost uh, ținut prizonier fără niciun fel de contact cu lumea exterioară și uh, uh nu s-a respectat astfel Convenția de la Geneva. Familia sa Uh, nu are nicio informație în legătură cu starea sa, în afară de un videoclip. Dacă Hamas vrea să fie luat în serios de comunitatea internațională, trebuie să arate că condițiile sale de încarcerare respectă legislația internațională. Însă noi cerem eliberarea lui Gilad Shalit. Eu cred că nu trebuie să dialogăm cu Hamas, o organizație teroristă, însă dacă vrem uh, să avem vreodată relații cu Hamas, trebuie ca Gilad Shalit să fie eliberat. Vă mulțumesc. Urmează doamna Esaia. Mulțumesc. De obicei, când acest parlament înaintează o rezoluție, acest lucru, fără o legătură cu situația din Orientul apropiat, nu prea se ajunge la o înțelegere. Nu și în acest caz, datorită colegilor care au făcut uh, înțelegerea posibilă. Situația domnului Shalit este o chestiune umanitară și rezoluția noastră comună subliniază faptul că de când a fost luat static acum patru ani, el este ținut într-un loc necunoscut în Gaza, unde nu se bucură de drepturile fundamentale în conformitate cu standardele umanitare, inclusiv uh, cea de-a treia convenție de la Geneva. Din această perspectivă umanitară cerem eliberarea imediată a lui Gilad Shalit și cerința minimă este ca Crucea Roșie și părinții lui Shalit să poată să ia legătura cu ei. Valoarea unei ființe umane nu poate fi măsurată și domnul Shalit nu ar trebui să constituie un obiect de târg între teroriști, uh, un obiect de negociere pentru Hamas. Și acesta este mesajul pe care dorim ca Lady Ashton să-l ducă uh, la Gaza în timpul vizitei domniei sare. Mulțumesc. Urmează domnul Hagi Gheorghiu, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, împreună cu alți colegi, am luat parte la întâlnire la care a fost prezent și tatălui Gilad Shalit. Și cred că nu este nimeni care să nu fie mișcat de tragedia prin care trece această familie. De aceea, poziția noastră este Gilad Shalit, soldat israelian care a fost răpit pe, în iunie 2006, uh, îndeplinește condițiile pentru a fi considerat uh, prizonier de război și deci trebuie să îi se aplice prevederile Convenției de la Geneva. Deci trebuie să se, îi se permită contactele cu lumea exterioară și vizitele din partea Crucii Roșii, iar familia sa a trebuit să primească informații în legătură cu starea sa și să-l poată vizita. Noi sperăm că Gilad Shalit va fi eliberat. Totuși, domnilor și domnilor, fără a contrazice uh, spusele mele, cred că a crede că această problemă poate fi examinată separat de situația uh, prizonierilor palestinieni din uh, închisorile israeliene nu ar fi realistă din punct de vedere politic, pentru că și situația palestinienilor este o problemă umanitară. Noi trebuie să examinăm situația în ansamblu. Și, sigur, noi solicităm eliberarea lui Gilad Shalit, însă ar fi greșit să ne concentrăm doar asupra situației sale, să avem o abordare unilaterală. faptul că există uh, zeci de minori italieni, uh, mă scuzați, palestinieni în închisorile israeliene, este clar o situație, o problemă umanitară. S-a menționat că Gilad Shalit este deținut uh, practic într-o văgăună. Așa e, dar uh, toată fâșia Gaza este o văgăună, o gaură neagră. Jumătate de milioane de palestinieni care trăiesc acolo sunt victimele unor pedepse colective. Uh, sunt 7200 de prizonieri palestinieni în uh, închisorile israeliene și 44 de uh, minori sub vârsta de 16 ani. Din 1967, uh, 7500 de palestinieni au fost arestați. Noi cerem eliberarea lui Gilad Shalit, dar cred că ar fi naiv din partea noastră să credem că acest lucru se poate realiza fără a interveni asupra situației generale din uh, Palestina. Singura regiune care are un ministru al închisorilor este Palestina. Am dorit să ne exprimăm solidaritatea față de familia lui Gilad Shalit și sperăm că situația asta se va rezolva în curând. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Kiel Nielsen. Un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. La résolution... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, situația lui Gilad Shalit pe care o examinăm astăzi se adaugă numeroaselor uh, propuneri de rezoluții ale Parlamentului European care privesc situația drepturilor omului în Orientul Mijlociu. Uh, Gilad Shalit este o statec de 1355 de zile. El trebuie să fie eliberat. Sperăm acest lucru foarte sincer. Uh, Salah Amuri, deținut palestinian, trebuie să fie și el eliberat. Există prizonieri în închisorile din Israel care uh, sunt minori și aceștia trebuie să fie eliberați. De asemenea, membrii Consiliului, Consiliului Legislativ palestinieni trebuie să fie eliberați. Este timpul ca Uniunea Europeană să ceară ca drepturile omului și dreptul internațional să fie respectate în Orientul Mijlociu. Soluțiile nu vor veni de la escalad- din escaladarea violenței uh, și uh, cum ar fi uh, asasinatul reprezentantului Hamas din Dubai, asasinat pe care îl condamnăm. Noi cerem eliberarea lui Gilad Shalit. Vă mulțumesc. Doamna Băsescu, un minut este pentru a doua oară în ultimele două săptămâni când vorbesc în plen despre ghilad shalit i mă bucur că eforturile depuse împreună cu colegii mei au avut ca rezultat această rezoluie. the case of ghilad shalit demonstrează preocuparea deosebită a uniunii europene cu privire la situaia umanitară din gaza. drepturile lui ghilad prevăzute în convenia de la geneva nu ar trebui să fie condiționate de conflictul israelo palestinian de altfel tatălui ghilad shalit domnul naom a afirmat în repetate rânduri că atât el cât și familia lui nu sunt implicați politic. ei nu au ales să se afle astăzi în această situație. ideal pentru noi europenii ar fi două state care să trăiască unul lângă celălalt în pace și securitate. încă din anul două mii șase se negociază prin diferiți intermediari eliberarea lui gilad existând astfel o propunere foarte controversată de a se da în schimbul lui o mie de deinui palestinieni. gilad și familia lui au nevoie de ajutorul nostru. vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Senalova pentru un minut. Mulțumesc, și Cazul Gilad Shalit a devenit un simbol al situației disperate din Orientul Mijlociu, disperat atât pentru uh, locuitorii acestei zone, cât și pentru întreaga comunitate internațională. Am urmărit uh, cazul Gilad Shalit cu îngrijorare, în timp ce uh, tot mai mulți oameni din Orientul Mijlociu cădeau victima acestui conflict fără sfârșit. Poate că avem încă speranță și pentru Gilad Shalit și pentru toți cei care au de suferit. Uh, normele dreptului internațional nu pot fi uh, înlocuite cu norme arbitrare. Dar haideți să nu ne mai gândim la argumente geopolitice, să ne gândim la soarta familiilor celor care au și au avut de suferit. Ce, care este obstacolul în calea eliberării lui Gilad Shalit și a prizonierilor care nu au fost condamnați de niciun tribunal? cheia, cred eu, că stă doar în compromis și în dorința de a ajunge la acest compromis. Și haideți să fim noi cei care facem primul pas. Mulțumesc și acum, doamna Ocă, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea pe care o avem astăzi pune un nume pe suferință și pe drepturile omului. Bineînțeles că avem toată uh, simpatia și uh, înțelegerea pentru cazul lui Gilad Shalit. Trebuie să dăm dovadă însă și de empatie față de alții și de suferința familiilor lor, pentru că este vorba de mii, mii de palestinieni care sunt prizonieri în condiții inacceptabile, care încalcă toate regulile internaționale. Este o situație la fel de groaznică pentru ei ca și pentru Gilad Am auzit din partea tuturor că suntem de acord că trebuie să uh, abordăm această problemă uh, de manieră multilaterală. Nu este vorba doar de, doar de un prizonier, ci de mii de alți prizonieri. Nu putem să ignorăm și cauza acestui conflict trebuie să înțelegem că dacă nu facem nimic, dacă nu ne ocupăm de Gaza, de ocuparea Palestinei, dacă nu creăm cele două state pe care le susținem, nu cred că va exista un viitor pentru aceste persoane. De aceea cred că cea mai bună modalitate de a găsi o soluție comună este soluționarea situației din Orientul Mijlociu și sper ca doamna Ashton să uh, se asigure că Uniunea Europeană nu va plăti în continuare. Vă mulțumesc. Urmează domnul Bontes, două minute și jumătate. Mulțumesc. Pe 25 iunie 2006, soldatul Gilad Shalit a fost răpit în urma unei infiltrări teroriste din fâșia Gaza și apoi a fost ținut ostatic de Hamas nu mai poate comunica cu exteriorul, se află într-o celulă obscură și nici măcar Crucea Roșie nu are acces la el. Domnule președinte, cazul Shalit arată că Israelul și Europa sunt atacați de puteri islamice barbare angajate într-un război împotriva civilizației occidentale. Israelul este în linia întâi a acestui război. În Israel și în Europa, fiecare om contează, însă pentru teroriști acest lucru nu este valabil. Asta pentru că Hamas dorește ca Israelul, în schimbul lui Shalit, să elibereze o mie de prizonieri palestinieni, inclusiv asasin, Domnule președinte, domnul Shalit ar trebui eliberat și e păcat că ar trebui să se dea la schimb o mie de prizonieri pentru a obține liberarea lui Gilad Shalit. Am văzut la ce duc aceste schimburi în uh, trecut, euforia victoriei în rândul teroriștilor și a liderilor uh, lor și mai multă teroare. Nu putem uh, să plătim, să-i plătim pe teroriști și ar fi irresponsabil să încurajăm Israelul să răspundă la această răpire cu un schimb de prizonieri, pentru că ar putea să existe o următoare răpire efectuată de Hamas în Amsterdam sau în Bruxelles. Trebuie să schimbăm lucrurile. Hamasul ar trebui să plătească, nu Israelul, pentru această luare de ostatici, pentru răpirea domnului Shalit, care ar trebui eliberat necondiționat. Ar trebui să avem o interdicție totală a interdi- o interdicție totală a călătorii înspre sau dinspre Europa a oficialilor Hamas. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bontes. Urmează domnul Chelam un minut. This young man. Mulțumim Uh, acest tânăr despre care vorbim a fost ținut în captivitate de mm, aproximativ 1400 de zile, fără, fără niciun fel de respect pentru uh, dreptul internațional, nici măcar Crucea Roșie n-a putut avea acces la el. Cred că acest caz ar trebui considerat și rezolvat exclusiv ca o tragedie umană. Sunt încurajat de largul sprijin uh, înregistrat în Parlamentul European la această dezbatere și de uh, susținerea exprimată de colegii noștri ieri față de tatălui uh, uh, Gilad. Um, el nu ar trebui să devină un obiect al unei negocieri și dacă Hamas dorește să bucure de legitimitate în procesul de pace, uh, cea, ar trebui să conchidă că cea mai bună dovadă a credibilității lor ar fi eliberarea necondiționată a lui Gilad Shalit și, de asemenea, Hamas ar trebui să se abțină de la orice altă răpire ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelam, Și acum are cuvântul Kaczmarek. Un minut. Panie președinte, șanovni państwo. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, rezoluția pe care o discutăm astăzi nu are caracter politic. Nu vrem să rezolvăm conflictul din Orientul Mijlociu, însă vrem ca un soldat nevinovat să se poată întoarce la familia sa. Nu știu dacă vă dați seama că cer, există un cerc de părinți organizați, uh, părinți ai israelienilor și ai palestinienilor care și-au pierdut pe cei apropiați. Noi vrem să ne asigurăm că tatăl lui Gilad Shalit nu se va alătura celor care și-au pierdut copiii. Noi vrem ca Shalit să fie eliberat pentru că nu credem că scopul justifică mijloacele. Acțiunile legate de terorism nu se pot justifica organizațiile care vor să fie respectate de noi nu trebuie să ia prizonieri în acest fel. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Kaczmarek. Acum intervenții spontane. Domnul Preda, un minut. Troia. Ehm, vreau să mă alătur i eu celor care au cerut în acest hemiciclu atât astăzi cât i ieri eliberarea imediată a lui ghilad shalit i vreau de asemenea să îmi exprim simpatia pentru familia lui. Uh, în intervenia mea a vrea să le răspund celor care îi pun poate întrebarea de ce o rezoluie asupra cazului uh, ghilad shalit i de ce acum? au mai fost colegi care au amintit faptul că în scurt timp se vor face patru ani de când tânărul ghilad shalit este ostatic în condiii brutale i în dispreul normelor internaionale recunoscute prin a treia convenie de la geneva relativă la tratamentul prizonierilor de război. Ă, aa cum ne putem da seama fiecare dintre noi fiecare zi suplimentară de captivitate înseamnă o suferină teribilă pentru shalit i familia sa a adăuga un motiv și anume faptul că gilad shalit este un cetățean european este o victimă din europa a terorismului și astăzi în ziua europeană a victimelor terorismului nu cred că e gest mai semnificativ decât această rezoluție. Mulțumesc, domnule Preda. Are acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, salut familia lui Gilad Shalit. susinem eforturile acesteia în sensul eliberării domnului Shalit. Asta dorim să transmitem prin această rezoluție. După cum subliniază raportul Goldstone, da, Shalit are dreptul la statutul de prizonier de război, așa cum uh, trebuie să aibă dreptul la acest statut prizonierii pe care îi uh, țin în captivitatea Israelul, inclusiv copiii. Dorim să fie eliberați toți, și Gilad Shalit și toți ceilalți tineri palestinieni, femei și bărbați. Aceasta este singura cale pentru a ajunge la pacificarea regiunii respective și îi cerem doamnei Ashton să depună toate eforturile posibile pentru a cere în mod ferm eliberarea lui Gilad Shalit și a celorlalți prizonieri de război, inclusiv a tinerilor care îndură această captivitate. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Cianețchi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cazul lui Gilad Shalit reprezintă, reprezintă o tragedie prin care trece o persoană de vârstă foarte fragedă și are aceeași vârstă ca fiul meu. Deci pot să spun că această tragedie mă afectează personal, dar tragedia familiei lui Gilad Shalit are și o conotație politică. Pentru că ne face să ne dăm seama că o abordare în alb și negru sau abordare unilaterală a situației din Orientul Mijlociu, pentru că adesea unii se concentrează doar asupra victimelor palestiniene, ei bine, o astfel de abordare nu este obiectivă. Astăzi ar trebui să, ca noi să solicităm eliberarea acestui tânăr pe un ton foarte ferm, Pentru că cei care au lansat uh, rachete trebuie să-și asume răspunderea. Mulțumesc. Nu mai avem mult timp la dispoziție și uh, pot să dau cuvântul doamnei Corhola. Mulțumesc. Eh, kuten tiedämme tämän la Vă mulțumesc. După cum știți, rezoluția de astăzi privește un subiect foarte delicat, însă este în mod clar o rezoluție de natură umanitară. Nu este doar o problemă politică. Mă bucur că am putut să apărăm această rezoluție uh, pentru toate părțile din conflict. Aici este vorba de dreptul umanitar și respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! pentru a încheia. Cele șapte propuneri de rezoluție vor fi depuse. Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterilor. Îmi cere scuze, spune președintele, trebuie să dau cuvântul Comisiei domnului Potocnic. Chairman, honorable Mulțumesc, domnule președinte, onorabili membri. Cazul lui Gilad Shalit reprezintă o mare preocupare pentru Uniunea Europeană. Fostul meu coleg, doamna comisar Ferrero-Waldner, a cerut eliberarea lui Shalit în acest for pe 5 iulie 2006 deja, mai puțin de două săptămâni după ce a fost capturat. În acești ani, în mai multe ocazii, inclusiv la ultimul Consiliu de Asociere cu Israel în iunie și în concluziile Consiliului de Afaceri Externe din decembrie 2009, Uniunea Europeană a cerut în mod constant eliberarea lui Shalit, eliberarea fără întârziere a lui Gilad Shalit. Deci ne alăturăm moțiunilor Parlamentului European de astăzi, moțiuni care cer, uh, propuneri de rezoluție care cer eliberarea lui Shalit. Și suntem de acord și cu celelalte organizații umanitare, conform cărora condițiile detenției lui Shalit contravin dreptului umanitar internațional. Așadar, cerem îndeplinirea acestor obligații și dorim să le permită delegațiilor Crucii Roșii, Crucii Roșii să-l viziteze pe Shalit. Știm că activitățile de mediere au continuat în sensul eliberării lui Gilad Shalit. Încurajăm toate eforturile depuse în această direcție și ne exprimăm speranța că aceste eforturi vor la un rezultat tangibil cât mai curând. Personal uh, doresc să transmit uh, un mesaj foarte clar de-a dumneavoastră, colegii mele, doamnei Ashton. Bineînțeles, uh, simțim compasiune față de familia lui Shali, Tatăl său uh, a fost în acest for, în Parlamentul nostru, în această săptămână și știu că uh, chiar și acum domnul Shalit uh, este aici printre noi. Doresc să îl asigur că gândurile și eforturile noastre sunt alături de domnia sa și alături de toți ceilalți care suferă consecințele acestui conflict uh, de lungă durată. Mulțumim foarte mult, domnule Potocnic. Am încheiat această dezbatere. Mai avem uh, șapte propuneri de rezoluție și vom vota la sfârșitul tuturor dezbaterilor. Următorul punct, uh, creșterea violenței din Mexic.